avea loc în, la finalul dezbaterilor. Trecem acum la punctul Nepal de pe ordinea noastră de zi. Permiteți-mi să dau uh, cuvântul autorilor. Doamna Geringer de Odenberg, un minut și jumătate aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Benjamin Franklin vorbea despre Constituția americană spunea că nu, aceasta nu va garanta fericirea uh, nimănui, ci doar va îngădui căutarea fericirii. Asta se întâmplă acum și în Nepal, asta ar trebui să se întâmple și maoiștii și comuniștii din Nepal, din păcate, nu dau dovada că ar fi gata de vreun uh, compromis. Uh, finanțarea uh, armatei rămâne secretă și la capătul celălalt aspectului politic. Uh, Uh, milioane de cetățeni se află într-o stare de sărăcie, uh, pur și simplu nu au nici cur- curent electric, Nepalul uh, se află în capcana sărăciei, deși dispune de resurse naturale importante. Solicităm autorităților din Nepal să nu risipească ocazia oferită de acordul de pace din 2008, ci să promoveze noua Constituție care nu numai va defini drepturile și obligațiile cetățenilor, ci va reprezenta și un progres în dezvoltarea democrației în Nepal. În calitate de uh, deputat din Polonia, Polonia care a fost uh, de nenumărate ori în uh, istorie uh, dezmembrată, știu prin ce trece Nepalul. Constituția nu va da cetățenilor fericirea, ci le va permite să o uh, obțină. Mulțumesc. Acum domnul Tanăc are cuvântul un minut. Nepal's political... Domnule președinte, instabilitatea politică din uh, Uh, Nepal nu este surprinzătoare, ținând cont de evoluțiile din ultimele două decenii din acea țară, pentru că s-a subminat monarhia și apoi s-a instalat un, total, un regim care a încercat să-i supună pe maoiști. Dar acum se pare că uh, credința noastră că s-ar fi instalat democrația a fost înșelătoare, pentru că țara este măturată de violențe, de malnutriție și așa mai departe. Și nu s-au, nu s-au luat măsuri de reconciliere și uh, în domeniul justiției. Sper că Uniunea Europeană se va implica în continuare în furnizarea de ajutor umanitar și alt tip de asistență, pentru că altfel uh, Nepal riscă să devină un stat ratat. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Tenoc! Urmează două minute colegul Romeva Irued. Uh, yeah, thank you very much. I'm speaking on behalf of my colleague Jean Mulțumesc, vorbesc în numele colegului meu Jean Lambert, care nu a reușit să fie astăzi aici pentru că dânsa este șefa delegației uh, cu Nepalul. Este însă foarte clar că în ultimii ani au avut loc niște evoluții pozitive în Nepal, în pofida circumstanțelor dificile. Cu toate acestea, s-au făcut pași, uh, dar nu suficienți pentru implementarea acordului de pace și a elaborării noii Constituții care să instaureze respectul pentru drepturile omului. Acum s-a decis extinderea cu un an a adunării constituționale considerăm că este foarte important ca această posibilitate să nu fie pierdută, pentru că este nevoie de o evoluție uh, pozitivă, pentru că alt, dacă nu se creează stabilitate, va fi dificil să se găsească investitori. Democrația și statul de drept trebuie să-și găsească locul cuvenit. Și de, considerăm că comunitatea internațională, inclusiv Uniunea Europeană este dispusă să ofere asistență practică. Va trebui să vedem uh, în câteva luni dacă s-au făcut sau nu progrese. Cum vă spuneam că au existat uh, progrese, dar solicităm uh, tuturor părților interesate să continue cu planul trei puncte care a fost agreat

Mulțumesc, domnule Preda. Urmează domnul Higgins, două minute. Thank you, Chair. The... Mulțumesc, domnule președinte. Răsturnarea monarhiei feudale, care a avut loc în 2000, 2006, a fost un pas înainte însemnat pentru poporul din Nepal și a însemnat uh, o acțiune din partea clasei muncitoare și clasei mijlocii a țărănimii, Uh, și mobilizarea uh, tuturor uh, forțelor muncitoare. Dar acum e clar că sistemul capitalist și partidele politice de dreapta nu doresc ca această revoluție să poată învinge, pentru că le-ar amenința controlul economic și pri- pozițiile privilegiate din societatea nepaleză. E rușinos că 50% din cele 29 de milioane de oameni din uh, Nepal trăiesc în sărăcie totală. 16% din ei sunt în situație de malnutriție. Sunt milioane de oameni fără uh, niciun pic de fără terenuri. Uh, analfabetismul uh, este un fenomen uh, actual. Sigur, uh, Partidul Comunist a făcut eroarea de a intra în coaliția de guvern după 2006 cu partidele de dreapta care doreau să uh, ajungă la putere în timp ce își mențineau relațiile economice, ceea ce însemna o continuare a stării de sărăcie a poporului. Uh, pentru că maoiștii au avut uh, teoria greșită că prin capitalism se va ajunge la socialist. Totuși, în 2006 s-au produs mișcări și în anul următor greve, acestea arătând că clasa muncitoare dorește transformarea societății și dorește emanciparea din sărăcie și represiune. Acum, uh, partidele care reprezintă masele populare uh, și doresc să transforme societatea nepaleză trebuie să iasă din coaliție și să adopte un uh, program care să le permită să pună mâna pe sursele de bogăție ale țării. Un astfel de program uh, economic ar uh, permite o transformare a societății și ar fi un semnal pentru zecile de milioane de sărași din India și din China. E foarte important ca toate grupurile naționale, etnice din Nepal să se bucure de independența necesară. Mulțumesc, domnule Higgins, și acum are cuvântul doamna Sharkey pentru două minute. Thank you, Chair and colleagues. Mulțumesc. <clears throat> Dragi colegi, după o decadă de război civil s-a ajuns la un acord de pace în 2006, dar din păcate situația uh, nu este de pace, ci din potrivă. Termenul uh, pentru redactarea noi Constituții a trebuit uh, amânat cu încă un an. Nepalul are un uh, potențial extraordinar de dezvoltare economică și de a limita uh, sărăcia existentă în țară. Acest lucru însă nu este posibil din cauza sărăciei din țară. De aceea trebuie ca uh, stabilitatea să își găsească din nou uh, rolul în această țară și uh, Uniunea Europeană, dar și Națiunile Unite trebuie să continue Comisia pentru reabilitare ar trebui să rezolve problemele trecutului, însă să pună accentul pe un viitor comun. Partidele, dar și guvernul ar trebui să nu se mai amestece în procesele judiciare, să creeze o justiție independentă în cadrul procesului constituțional și să ratifice uh, Uh, acordul cu privire la uh, Curtea, Tribunalul Internațional Penal. Trebuie găsită și o soluție de integrare a foștilor luptători maoiști în armata nepaleză și să se găsească o soluție viabilă și pentru cei care nu pot fi integrați. De asemenea, trebuie să ținem cont uh, că există o interdicție de, a exporturilor de arme letale către uh, Nepal și că această rezoluție trebuie uh, respectată în continuare. Mulțumesc, doamna Șarche. Ați fost ultima dintre autori. Urmează vorbitorii numele grupurilor politice. Doamna Băsescu, un minut.

situația în Nepal continuă să fie îngrijorătoare și asta încă de ani de zile. În 1958 s-au desfășurat uh, pentru prima dată alegeri libere în Nepal, însă soluțiile democratice, din păcate, uh, nu au fost favorizate. În ultimii ani uh, se pare că asistăm la anumite progrese. În 2006 am, am asistat la acordul pașnic prin care s-a încheiat uh, războiul civil, apoi în 2008 s-a desfășurat alegeri pentru adunarea constituentă, care au fost uh, considerate ca desfășurându-se conform normelor internaționale. Totuși, acum vedem că situația se deteriorează și decizia privind activitățile care ar trebui să sporească uh, competențele adunării constituente ar putea fi un pas în direcția corectă. UE și statele sale membre ar trebui să susțină toate eforturile care uh, înseamnă readucerea păcii și stabilității în această țară. Trebuie să ne gândim de asemenea la situațiile drepturilor omului și ale creștinilor care adesea sunt uh, încărcate în această țară. Mulțumesc! Uh... Ich möchte die Redner mit ähm, vorbereiteten Texten doch bitten. Aș dori ca cei dintre dumneavoastră aveți un uh, text uh, pregătit să citească mai uh, lent, pentru că de la o anumită viteză încolo mesajul nu mai poate fi transmis. Urmează acum domnul Cernețchi. Mulțumesc! Domnule președinte, domnule comisar, eu nu voi citi, voi vorbi liber și promit că nu voi vorbi repede, deși nu-mi stă în fire. Situația din Nepal, paradoxal, se îmbunătățește datorită unor decizii recente de a acorda Parlamentului puteri sporite. Nepalul însă este la începutul unui drum lung. Războiul civil a avut un impact major asupra țării și abia acum uh, descoperă lumina de la capătul tunelului. Parlamentul European poate face multe pentru a sprijini democratizarea țării, ținând însă cont de faptul că partidele politice din acea țară au specificul lor în ceea ce privește viziunea lor și propunerile de reformă. Sunt uh, sugestii maoiste, comuniste, care sunt controverse și controversate. Mulțumesc. Trecem acum la procedura intervențiilor spontane. Dau cuvântul doamnei Corola. Puhemies, lähes kymmenvuotisen sisällissotta... Lähes... Mulțumesc. Acest război civil care s-a derulat aproape 10 ani în Nepal s-a sfârșit până la urmă printr-un acord de pace. Cu toate acestea, situația este departe de a fi calmă armata și partidele politice nu controlează în, total, în totalitate situația. Mai există încă probleme în Nepal. Există neliniște crescândă în această țară la momentul actual. Problema este legată de conducerea armatei și problema este să păstrezi armata sub un anumit control democratic.

Mulțumesc urmează domnul um, Mulțumesc, domnule președinte. M-am întors recent din Nepal și ceea ce trebuie să înțelegem este că procesul politic din Nepal este foarte fragil, însă continuă. Cu toate acestea, cred că nu se impune această continuare a procesului politic fără dezarmarea maoiștilor, pentru că maoiștii au refuzat să participe la procesul politic și au vrut o schimbare a guvernului, dar refuză dezarmarea. Nu poate exista un proces politic unde există un grup armat care nu își predau armele autorităților și până nu se face acest lucru, Trebuie să încercăm să convingem ambele părți din Nepal că este în interesul pe termen lung a tuturor cetățenilor din Nepal uh, să se dezarmeze și să se asocieze și să formeze un guvern de unitate. Mulțumesc, domnule Diva. Următorul vorbitor din, ace- vorbitor din această procedură, doamna von Rodenstein. Thank you very much. Dziękuję bardzo tak się składa że mieszkałam żyłam przez kilka lat w nepalu. Mulțumesc. Am locuit câțiva ani în Nepal într-un moment în care nepalezii făceau eforturi pentru a schimba sistemul politic. La momentul respectiv, asta era acum 20 de ani, eram destul de optimist încât credeam că provocarea aceasta va fi mult mai mare decât ne-am imaginat. Nepal este o țară extrem de bogată din punct de vedere cultural, oamenii sunt profund religioși acolo și oameni pașnici. Vorbim aici despre potențialul economic al acestei țări, însă nu există potențial economic. E o țară fără resurse naturale. Există foarte multe inundații, foarte multe seisme. Cu toate acestea, această țară face eforturi, deși este situată între doi vecini foarte dificili și dacă nu acordăm sprijin financiar și politic Nepalului, va ajunge în situația Tibetului, ceea ce va reprezenta o pierdere tragică pentru toți. Mulțumesc! Mulțumesc! Pe final, domnul comisar Dali. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. Faptul că nu se fac progrese în politica nepaleză ne îngrijorează. 10 mai 2008 a fost termenul limită pentru promulgarea Constituției după războiul civil. Însă această criză constituțională uh, s-a rezolvat prin prelungirea termenului cu încă un an. Cu toate acestea, există încă o serie de chestiuni care împiedică elaborarea acestui document, precum natura structurii federale, integrarea foștilor combatanți maoiști și integrarea celor două armate. Există încă un risc sporit ca această țară să cadă în dezordine și să devină un risc de securitate. elaborarea Constituției și integrarea APL devin din ce în ce mai complicate. În ceea ce privește situația drepturilor omului din țară, putem constata că înaltul comisar pentru drepturile omului și mandatul acestuia în Nepal a fost uh, extins cu încă un an. <clears throat> ți a oferit uh, asistență tehnică și formare autorităților de stat de la crearea acestui oficiu în Nepal în 2005. Mecanismele uh, la nivel înalt, însă din această țară, par a eșua pentru că în momentul de față lipsește un lider care să rezolve disputele dintre partidele politice și să ducă mai departe acest proces. Uniunea Europeană are un rol cheie în ajutarea Nepalului prin acest proces dificil. Declarațiile șefilor de misiuni recente cheamă toate partidele și părțile implicate să revină la masa negocierilor. Uniunea Europeană sprijină guvernul din Nepal pentru a face față provocărilor. Suntem pregătiți să asistăm uh, Nepalul pentru un proces durabil de pace. În mod colectiv, Uniunea Europeană sau statele din Uniunea Europeană contribuie cu peste 50% din asistența pentru Nepal. Comisia participă cu 6 milioane uh, anul trecut și pentru 2011 sunt uh, prevăzute 22 de milioane. Așadar, până acum, uh, fondurile au fost uh, prevăzute pentru uh, cazărmile maoiste, inclusiv salariile foștilor combatanți. Este important însă ca cetățenii din Nepal, la căror așteptări uh, uh, au sporit după mișcarea pașnică de acum 2 ani să primească dividendele acestei mișcări de pace. Comisia continuă să se implice, să facă toate eforturile, fie de natură diplomatică, politică sau de asistență de dezvoltare, pentru a contribui la instaurarea unui regim stabil și pașnic în Nepal. Mulțumesc, domnule comisar Dali. Pe finalul dezbaterii, au fost înaintate șase propuneri de rezoluție din partea socialiștilor ECR, verzilor GUE, PPE și ALDE. Astfel se încheie dezbaterea, iar votul va avea loc după următoarea dezbatere. Urmează uh, Următorul punct de pe ordinea de zi, dau acum cuvântul domnului Tenoc. Mulțumesc. Eu nu m-am exprimat niciodată în legătură cu pedeapsa uh, capitală, dar ar trebui aplicată doar pentru cazurile extreme, după un proces uh, care să se desfășoare după toate regulile dreptului. Dar uh, nu am